Colleagues, please, may I ask you to take... Stimați colegi, vă rog să luați loc și haideți să începem a doua parte a reuniunii noastre interparlamentare în ceea ce privește revizuirea strategiei UE 2020, priorități pentru semestrul european 2015. Înainte să trecem la acest punct, vom face un rezumat al rezultatelor de până acum ale reuniunilor interparlamentare în comisie, EMPL, IMCO și buget, pe diferite subiecte. Comisia ECON a discutat două subiecte, coordinarea europeană în ceea ce privește Uh, evaziunea fiscală și responsabilitatea pe care o au autoritățile de supraveghere în serviciile financiare, mai ales în cadrul Uniunii Bancare. Două subiecte care aș spune sunt cruciale și unde cooperarea între parlamentele naționale și cel european e neapărat necesară. Pe primul punct, am discutat problema legată de evaziune fiscală și fraudă și apoi diferite chestiuni legate de evitarea plătirii impozitelor, agresivitate în acest sens – și apoi am auzit ce vrea să facă Comisia astfel încât să abordeze aceste probleme la nivelul Uniunii Europene. Vorbitorii au căzut de acord că trebuie să se facă o distinție între fraudă și evaziune fiscală și o, plan- o planificare agresivă în ceea ce privește impozitele, care e și aceasta ilegală și să, pună, să pun și întrebări de ordin moral și social în acest sens. Apoi ne-am întrebat cum putem să abordăm și aceste probleme. Cred că toată lumea a recunoscut faptul că starea de fapt trebuie să se schimbe, e nevoie de îmbunătățiri. Anumiți colegi au dat niște exemple concrete despre cum anumite corporații. Domnul Langen ne spunea că din 28 de companii mari din Spania, 25 și-au mutat sediul juridic într-un alt stat membru, într-un alt stat și plătesc taxe acolo. Deci niște taxe mai scăzute în locul unde se vine cu valoarea adăugată e un subiect care a fost discutat Am identificat și recunoscut diferitele niveluri de responsabilități și competențe în domeniul impozitării, în domeniul fiscal. Știți că există o diviziune a competențelor între instituțiile europene, rolul Parlamentului European e puțin limitat. Pe de altă parte, parlamentele naționale au un rol foarte important de jucat. Am discutat despre diferitele concepte de armonizare, convergență, cooperare și am căzut de acord asupra faptului că situația e urgentă, trebuie neapărat să mergem mai departe. Salutăm primii pași care au fost făcuți de Comisia Europeană și de statele membre în diferitele domenii, însă aș spune că uh, cu toți am fost de acord ca pe când ne vom întâlni anul viitor să identificăm noi progrese. După cum știți, Parlamentul European va avea o inițiativă, un fel de comitet de, de comisie de anchetă. Există o discuție în curs, se va lua o decizie până la sfârșitul săptămânii, însă în orice caz și Parlamentul European va avea un uh, proiect o inițiativă legislativă pe aceste subiecte și cred că e absolut necesar să cooperăm cu parlamentele naționale în redactarea acestui raport. Al doilea punct. Am identificat o revoluție, i-aș spune eu, și anume Uniunea Bancară, o supraveghere centralizată la nivelul Uniunii Europene. Bineînțeles, trebuie să fie implementat, pus în aplicare și toate documentele legislative care au de-a face cu responsabilitatea. Trebuie să existe supraveghere și din partea parlamentelor naționale și din partea celui european. Am discutat despre cum putem să îmbunătățim și să cooperăm mai bine în acest exercițiu. Independența, da, e importantă însă e nevoie de un nivel de supraveghere. Am discutat și alte elemente, tot legate de Uniunea Bancară, legislația financiară. Trebuie să mergem mai departe. Lipsește acest al, trei, al treilea pilon în Uniunea Bancară și anume o garantare a depozitelor. S-a menționat și acest punct. Și am discutat și despre ce fel de consecințe au aceste noi sisteme de supraveghere unică legate de rezoluții, de toate mecanismele care există legate de o posibilă criză. Cu toții sperăm că scopul acestui nou model, acest scop fiind faptul că trebuie să evităm ca contribuabilii să fie cei care plătesc prețul intervenției în cazul unei crize. Ne dorim ca acesta să funcționeze. Unii parlamentari ne-au reamintit de faptul că lipsește un element din această construcție, așa că le-am spus exact cum lucrăm la uh, structura regulamentului privind băncile. Este un text legal foarte, juridic foarte complex pe care îl avem în discuție acum. Cam aceasta a fost discuția pe care am avut-o și acum îi dau cuvântul Maritei Ulfsvog să ne spună ce s-a discutat la Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Mulțumesc, domnule Gualtieri. Reuniunea organizată de Comisia pentru Ocupare a fost împărțită în două sesiuni. Prima dintre sesiuni s-a concentrat pe ocupare și indicatori sociali în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice. A doua parte a discuției s-a axat pe planurile de investiții. Mulți dintre vorbitori au accentuat importanța creării de locuri de muncă și mai ales aceste locuri de muncă trebuie să fie decente și calitative. Viitorul Uniunii Europene nu poate fi creat pe locuri de muncă instabile. Nu putem să concurăm cu locuri de muncă prost plătite. Acest lucru l-au spus mulți dintre vorbitori. Maria del Mar Angelo Martinez, purtător de cuvânt al Comisiei în ceea ce privește trezorerile și administrațiile publice din Senatul spaniol, a vorbit despre reformele de consolidare fiscală care au fost făcute în Spania în ultimii ani. Dumnezeu a subliniat faptul că atât creșterea cât și ocuparea arată acum niște tendințe pozitive în Spania și asta mulțumită multor reforme structurale și pe piața muncii care au fost întreprinse în țara din care vine dumneiei. La sesiunea de întrebări și răspunsuri, atât europarlamentarii cât și parlamentarii naționali au subliniat faptul că a, cres- a crescut numărul de locuri de muncă precare și de asemenea, lipsește și asigurarea socială în ceea ce privește ocuparea. În ceea ce privește tabala de marcaj, în ceea ce privește ocuparea și indicatorii sociali, parlamentarii au spus că este nevoie să fie consolidată dimensiunea socială a Uniunii Monetare și Economice. Există și o nevoie de a introduce niște instrumente mai puternice de politică socială care să se concentreze pe cursul de urmat și e nevoie de mecanisme astfel încât să se facă acțiuni de corectare, așa cum se întâmplă în politica fiscală. Tabela de marcaj trebuie să aibă și niște ținte exacte în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă. E o poziție cu care au fost de acord majoritatea dintre parlamentari și au discutat despre ea. Ocuparea și chestiunile sociale trebuie să fie pe picior egal cu chestiunile macroeconomice. Pe parcursul celei de-a doua sesiuni a discuției, și anume impactul pe care îl are planul de investiții al Comisiei, domnul Edmond Wittproch, președinte al Comisiei pentru Afaceri Sociale din Senatul polonez a subliniat rolul important pe care îl are voința politică, astfel încât planul de investiții să aibă succes. Domnul Dominic Hannigan, președinte al Comisiei în ceea ce privește afaceri europene în Parlamentul irlandez și a exprimat îngrijorările în ceea ce privește dimensiunea uh, multiplicatorului fiscal și în ceea ce privește calendarul punerii în aplicare acestui plan. Doamna Iesloveca, membră a Comisiei pentru Ocupare, a fost mai optimistă, însă dorea să se asigure că statele membre își iau angajamentul de a contribui la fond. În același timp, trebuie să fie atrași investitori privați astfel încât să existe acest efect de multiplicator. Pe timpul rundei de întrebări și răspunsuri, putea spune că atât parlamentarii naționali cât și europarlamentarii au subliniat cu toții nevoia de a ne asigura că investițiile, așa cum sunt propuse în planul Juncker, sunt excluse din calcularea deficitelor naționale au subliniat faptul că e important să fie selectate proiecte care au un mare potențial de creare de locuri de muncă. Au subliniat și rolul IMM-urilor și încă o dată au spus cât de important e să creăm nu în SUA, ci să alegem o cale europeană și anume, acest lucru înseamnă să facem eforturi astfel încât să creăm locuri de muncă de înaltă calitate, care într-adevăr au o valoare pentru noi ca ființe umane, dar și pentru societăți. Mulțumim, Marita. Are cuvântul Jean Artui pentru a ne spune ce s-a întâmplat la buget. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Tema pe care am uh, ales-o pentru această conferință a Comisiei Interparlamentare de Buget e facturile neplătite ale Uniunii Europene. Am invitat trei uh, vorbitori din Spania, Polonia și Franța. Trei vorbitori care au vorbit despre experiența lor la fața locului în ce privește aceste sume neplătite și care ne-au spus în ce măsură această situație afectează <clears throat> investițiile. Pentru că cea mai mare parte a bugetului Uniunii Europene este destinată susținerii investițiilor. Și ne-au arătat, ne-au spus, în ce măsură aceste întârzieri de plată îi pun în dificultate pe beneficiarii de fonduri europene, pe uh, dezvoltatorii de proiecte, cum sunt IMM-uri, laboratoare de cercetare, asociații, și cum aceste întârzieri de plată afectează grav obiectivele noastre fundamentale și anume creșterea economică și crearea de locuri de muncă. De asemenea, aceste întârzieri afectează încrederea cetățenilor și investitorilor în Europa și se poate spune că ele întăresc imaginea negativă a Uniunii Europene și dacă ar fi să folosim o fotografie pentru alterarea acestei imagini, uh, cred că cea mai bună fotografie, cea mai bună imagine ar fi scrutinul din mai anul trecut. În plus, lichidarea plăților la termen uh, este însoțită întotdeauna de controle, uh, de tot felul de dispoziții birocratice care tind să exaspereze pe operator și uneori uh, să suscite o lipsă totală de înțelegere. De aceea uh, trebuie să întărim relația între parlamentele naționale și, Euro- și Parlamentul European. Parlamentele naționale, care nu controlează decât foarte rar rolul autorităților bugetare europene și al guvernului lor și guvernelor lor și din acest punct de vedere am făcut apel către colegii din Parlamentele Naționale să sublinieze pe lângă guvernele lor că au datoria de a-și asuma consecințele angajamentelor luate. Facturile neplătite sunt, sunt datoriile statelor membre, se transformă în datorii ale statelor membre și trebuie să folosim uh, revizuirea la jumătate de mandat a uh, uh, parcursului, a programului cadrului financiar plurianual care este un fel de uh, uh, revizie post-electorală, pentru că acesta a fost adoptat înainte de alegeri, să folosească așadar această uh, revizuire pentru a pune capăt acestei derive a neplăților de la 100 de miliarde în 2010 s-a ajuns la uh, de la 10 miliarde în 2010 la 25-30 de miliarde în 2014. Trebuie să constrângem guvernele să-și asume angajamentele Decizia politică asta înseamnă angajamentul plății la termenul prevăzut și este o consecință a angajamentelor luate de guvern. Cum să eliminăm această datorie uh, neplăcută și cum să evităm să mai, ca ea să mai apară în viitor? S-a invocat reducerea numărului de programe și proiecte, s-a vorbit despre valoarea lor adăugată uh, efectivă în ce privește competitivitatea, creșterea economică locurile de muncă, Uniunea Europeană trebuie să fie arbitrul acestor priorități și să evite dispersarea. Credem că trebuie introdusă uh, mai multă flexibilitate și trebuie să ne între... punem întrebări în legătură cu flexibilitatea cadrului financiar multianual, pentru că uh, e, acest cadru e uneori foarte rigid și nu permite adaptarea la circumstanțe și la noi conjuncturi. S-a invocat de asemenea nevoia de a elimina controlele multiple și adesea incoerente, birocratice, așadar să se simplifice lanțul de control și dacă este adevărat că Uniunea Europeană uh, are la rândul său responsabilitate în ce privește acest exces de controle, e la fel de adevărat că și din partea administrațiilor naționale există derive, uh, fiecare parte încearcă să controleze ca să nu rămână uh, mai prejos soluția uh, rămâne un sistem veritabil de resurse proprii. Deci dacă suntem în așteptarea, asta înseamnă că suntem în, aștept, uh, în așteptarea acelui, acelor propuneri ale grupului Monti, subiectul dezbaterilor noastre în această după-amiază este revizuirea strategiei UE 2020 și a semestrului 2015. Bugetul european este un formidabil instrument de investiții în serviciul obiectivelor strategiei UE 2020 și a priorităților definite în cadrul semestrului european, dispunem de multe reguli, dar de prea puține instrumente la nivel european pentru a rezolva problema uh, factorilor neplătite. Aceasta este un imperativ pentru a ne reface forța bugetară. Și această conferință interparlamentară trebuie să contribuie la disiparea oricărei forme de neîncredere. Europa nu poate avansa fără încredere și încrederea este pusă sub semnul întrebării atâta vreme cât rămân facturi neplătite. Reușita planului de investiții de 315 miliarde se bazează pe încrederea uh, investitorilor și a depunătorilor. Avem uh, împreună datoria de a ne onora angajamentele fără întârziere. Mulțumesc, Jean, și acum putem să începem sesiunea plenară propriu-zisă pe subiectul revizuirii strategiei UE 2020 și a priorităților pentru semestrul european 2015. Mai întâi aș vrea să urez bun venit vicepreședintelui Comisiei responsabil cu locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, domnul Irki Katainen. Vă mulțumesc că sunteți prezent la această ședință, la această întâlnire interparlamentară și vă dau direct cuvântul. Domnule președinte, este o mare onoare și un privilegiu să fim uh, invitați la această săptămână parlamentară europeană și să discutăm cu dumneavoastră acest subiect extrem de important, strategia UE 2020 și semestrul european 2015. Din nefericire, și trebuie să-mi cer scuze pentru asta, din cauza unor angajamente uh, anterioare nu pot participa la întreaga sesiune. Dar sunt sigur că vom avea uh, ocazia, cel puțin cu membrii Parlamentului European, de a continua această dezbatere. Uh, numele meu aș vrea să spun că mă bucur să văd atât de mulți membri ai Parlamentului Naționale aici astăzi. Strategia UE 2020, adoptată în 2010, stabilește o viziune pe termen lung pentru modelul social european și pentru creșterea economică în acest deceniu. După primii ani de implementare, este util să reflectăm asupra lecțiilor învățate. Aceasta este, de fapt, ambiția revizuirii strategiei pe care o face acum Comisia progresele înregistrate către atingerea țintelor au fost uh, deocamdată destul de inegale. În general, Uniunea Europeană este pe cale să îndeplinească sau să se apropie uh, de țintele privind educația, clima și energia. Din păcate, nu se poate spune același lucru în ce privește țintele noastre privind uh, locurile de muncă, cercetarea, creșterea economică și reducerea sărăciei. Evident, e un, uh, un proces uh, uh, diferit și statele membre care nu au reușit să-și reformeze sectoarele cheie ale economiei în timpul crizei sunt cele care au rămas cel mai mult în urmă la îndeplinirea țintelor. Un angajament renoit față de reforme structurale și cu o creștere a investițiilor cuplată cu responsabilitate fiscală sunt cheia pentru a stimula crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Dați-mi voi să spun câteva lucruri despre cum intenționăm să procedăm cu această revizuire. În martie 2014, Comisia a prezentat o comunicare referitor la strategia UE 2020, în care analiza situația și progresele făcute către obiectivele uh, stabilite de această strategie. După comunicare, uh, a avut loc o consultare publică pe 5 mai 2014 și pe 31 octombrie anul trecut. Scopul a fost să se adune ideile tuturor celor implicați în procesul de implementare a strategiei. Am uh, învățat foarte multe din aceste experiențe și bune practici. Comisia a primit uh, aproape 800 de contribuții la, în cadrul acestei consultări publice și în curând vom prezenta principalele sale rezultate. Inițial, Comisia avea de gând să prezinte revizuirea strategiei uh, UE 2020 în primăvara lui 2015. Totuși, date fiind toate celelalte priorități, uh, am preferat acum să reflectăm un pic mai mult și să venim mai târziu cu propunerile de, de schimbare, de revizuire. Așadar, următorii pași vor fi. Mai întâi, Comisia va prezenta o sinteză a principalelor uh, concluzii ale consultării publice și un raport uh, privind situația actuală a țintelor UE 2020, iar mai târziu Comisia va face propuneri pentru schimbarea strategiei, pentru modificarea strategiei. Următoarele luni vor fi extrem de importante pentru a identifica modul, modelul de creștere economică pentru Uniunea Europeană în următorii ani. Și din acest punct de vedere, evenimente ca acesta la care participăm uh, acum uh, cresc, uh, îmbunătățesc dialogul și legăturile între instituții și între actorii implicați. Parlamentul European a jucat un rol important de la momentul lansării strategiei și Comisia are încredere că angajamentul său în favoarea strategiei pentru creștere economică și locuri de muncă va continua și în anii următori. Mă voi întoarce acum spre uh, ciclul uh, uh, semestrul european 2015, care este unul dintre principalele instrumente de implementare ale strategiei UE 2020. Doamna comisar Thyssen va, se va referi la aspecte diferite ale semestrului european, așadar nu voi vorbi eu foarte mult, ci vă mai referi în special la legătura între planul de investiții și semestrul european. În 28 noiembrie Comisia și-a prezentat uh, uh, studiul de creștere economică pentru 2015. Noi am propus să ne concentrăm pe creșterea investițiilor mai întâi, apoi pe accelerarea reformelor structurale și în al treilea rând pe uh, responsabilitate fiscală prietenoasă cu creșterea economică. Studiul pe 2015 a prezentat de asemenea și propunerile Comisiei pentru îmbunătățirea semestrului european. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre investiții. După cum știți, planul de investiții este construit în, în, pe trei elemente. Mai întâi, Fondul European de Investiții Strategice. Parlamentul uh, examinează acum proiectul de regulament pentru acesta și suntem nerăbdători să avem discuții productive pentru a crea acest uh, regulament cât mai repede și a-l adopta cât mai repede. În al doilea rând, fluxul investițiilor și crearea hub-ului uh, consultativ de investiții și uh, tehnic. Din consultările cu statele membre am constatat că aceasta este o chestiune extrem de importantă pentru a pune la oaltă investițiile și proiectele. Acest hub ar trebui să stimuleze atât investițiile publice cât și private, mai ales în țări care au mari probleme de investiții, goluri de investiții și acolo vom monitoriza de aproape procesul în contextul semestrului european. În al treilea rând, pentru, pentru ca investițiile să aibă efecte durabile, e nevoie de reforme naționale și la nivel european pentru a extinde și întări piața unică. O agendă concretă urmează să fie definită, dar știm deja că Uniunea Energetică și uh, piața unică digitală vor juca roluri cheie. Uh, și din nou, când vine vorba de traducerea acestor chestiuni în recomandări concrete, uh, semestrul va trebui să joace rolul. Dați-mi voie să închei spunând faptul că noi, Comisia, suntem nerăbdători să ascultăm opiniile dumneavoastră, știind că Parlamentul European are un interes puternic față de semestrul european și față de strategia UE 2020 și în trecut a oferit uh, contribuții valoroase la acest proces. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Cataină. Din păcate, doamna Marian Thyssen nu a putut să participe, având o mică problemă de sănătate, care împiedicat-o să vină la întâlnire, așa că vom trece acum la cea de-a doua parte cu raportorii și mai întâi de la Comisia Econ în legătură cu analiza anuală a creșterii. Dar mai întâi să spun domnului comisar Catainen că vrem să asigurăm o finalizare rapidă a muncii la regulamentul privind EFIS. Finalizăm acum acordul de la comisii și suntem siguri că vom fi cât mai proactivi, ne vom aduce contribuția în orice caz ne vom concentra pe o aprobare a regulamentului la timp. Și contăm, desigur, pe cooperarea dumneavoastră să discutăm și să încercăm să respectăm planul pe care îl discutăm și mâine dimineață, ca el într-adevăr să funcționeze. Mai întâi, domnul Darius Rozati, raportor uh, în legătură cu semestru. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului comisar Katainen pentru că ne-a prezentat această imagine generală a semestrului european și legăturile cu strategia UE 2020. Am fost raportor din umbră în runda anterioară de rapoarte privind recomandările specifice pe țară și acum sunt raportorul principal la ancheta anuală a creșterii, ceea ce îmi dă posibilitatea să văd care sunt principalele probleme de implementare acestui important element de coordonare a politicii. După cum ați spus și dumneavoastră, domnule comisar, în această nouă rundă de guvernanță economică, în 2015 ar trebui să ne concentrăm pe două lucruri. Întâi, ne confruntăm cu noi provocări din cauza creșterii destul de lente dar și noi provocări politice legate de situația individuală a unor anumite state membre și al doilea element, să tragem învățăminte din ce am văzut în ciclul anterior în legătură cu recomandările specifice pe țară și implementarea lor la nivel de stat membru eficacitatea responsabilității e limitată, doar 9% dintre recomandările specifice pe țară s-au aplicat în 2013. În raportul nostru, Parlamentul European a cerut statelor membre să implementeze mai multe dintre recomandările acestea. fiind un sfat foarte inteligent pentru acele țări ca să facă față problemelor cu care se confruntă. Ar trebui să intensificăm cooperarea națională și europeană pentru a mobiliza capital politic pentru ceea ce se prevede în recomandări. Analiza anuală a creșterii publicată de Comisia cu două luni în urmă e un document important care lansează coordonarea politicilor economice între statele membre și sper că în Parlament vom putea în general să cădem de acord cu abordarea integrată a Comisiei, deși nu e niciun secret că există păreri diferite în legătură cu cauzele crizei și cu acțiunea de politică preferată pentru viitor. Cu toate acestea, cred că e un consens larg care se conturează că abordarea pe trei piloni adoptată de comisie este adecvată. Pilonul de investiție necesar pentru a face față deficitului de încredere suntem într-adevăr într-un fel de cerc vicios în care nicio investiție care se face duce la o creștere redusă, care duce la încredere redusă și încrederea redusă duce din nou la investiții reduse. Și deci e un imperativ să spargem acest cerc vicios și în această privință salutăm analiza anuală a creșterii. Acest raport al Comisiei o tentativă promisătoare de spargere a cercului vicios. E important, în special, în statele membre care au spațiu fiscal suficient și orientări structurale de referință, care au stabilit deja un teren solid pentru creșterea economică și acele state membre sunt cu siguranță într-o poziție mai bună să beneficieze de pe urma fondului. Iată de ce și celelalte state membre ar trebui să fie ambițioase, să facă eforturi pentru ca piața muncii să fie mai eficientă, să dezvolte politici mai active de creare de locuri de muncă, servicii sociale, sisteme de pensii, garantând inclusivitatea, durabilitatea și echitabilitatea. Aș vrea de asemenea să subliniez că în unele dintre amendamentele pe care le propunem la raport, punem în accent mai mare pe rolul IMM-urilor, care trebuie să aibă acces mai ușor la finanțare, să beneficieze nu doar de pe urma EFCI, ci și a surselor alternative de față de finanțarea bancară, cum ar fi capital de risc sau peer-to-peer -peer funds sau alte instrumente pentru a reduce barierele specifice pentru IMM-uri. Ceilalți doi piloni sunt și ei foarte importanți pentru că principala sarcină unei consolidări fiscale prietenoase va se creștere tocmai dar reclădi încrederea în statele membre, fără a reduce sau pune sub control uh, nivelurile excesive de deficit, nu se poate vorbi de recâștigarea încrederii și de a face ca aceste economii să treacă la creștere rapidă. Și, în fine, reformele structurale, al treilea pilon al analizei anuale a creșterii din noua strategie a Comisiei, eh, sunt elemente importante pentru că oferă tocmai veriga, legătura cu strategia UE 2020. Când se elaborează recomandările specifice pe țară ulterior în proces, Comisia va spune statul membre care sunt reformele structurale pe care ar trebui să le pună în aplicare pentru a îndeplini obiectivele strategiei pentru 2020. Țintele UE 2020 sunt obligatorii pe plan politic, nu și legal, dar fiind convenite la nivel european de toate state, de toți liderii, trebuie să fie respectate. Cu toate acestea, aștept această revizuire la jumătate de mandat uh, din partea Comisiei, că, pentru că din semnalele pe care le primim, nu toate statele sunt la fel de avansate cu implementarea celor strategii și există multe întârzieri care n-ar trebui să continue. De fapt, statele membre ar trebui să primească un apel uh, de accelerare a procesului. În încheiere, spune că semestrul european este o importantă componentă a sistemului de guvernanță economică din UE, încă suntem în procesul îmbunătățirii pentru că experiența cu acest instrument nu e atât de îndelungată. Asigură mai bună coordonare a politicilor economice și promovează reforme structurale cruciale în statele membre. Semestrul european s-ar putea încă să nu fie perfect, dar e un instrument bun. Sunt de acord cu propunerea Comisiei de simplificare și consolidarea acestuia pentru a fi mai prietenos față de utilizator, ca să-i spun așa, iar reacțiile primite din partea statelor membre ar putea să fie și ele utile, să ducă la o mai mare implicare a actorilor naționali. Și un ultim aspect asupra care vreau să insist, nevoia de îmbunătățire și consolidare însușirii pe plan național a acestor referințe. Trebuie să subliniem în mod repetat că e genul de exercițiu în beneficiul și de dragul statelor membre. Nu e ceva impus din afară și n-ar trebui să fie considerat ca fiind o bătaie de cap suplimentară, pentru că, de fapt, sunt niște sfaturi bune care ar trebui respectate de statele membre. Dar ca acest lucru să se întâmple, atât guvernele cât și parlamentele naționale trebuie să-și însușească acele recomandări. Iată o sugestie a noastră în raport de a mări implicarea parlamentelor naționale. Mulțumesc. Thank you, Darius Ros- Mulțumim, domnule Rosetti. Și acum, raportorul de la Comisia EMPL, domnul Sergio Gutierrez Pieto. Gracias, presidente. Es verdad que el... Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că semestrul european nu e instrumentul de coordonare cel mai important din punct de vedere macroeconomic în Europa, dar este într-adevăr singurul pe care îl avem. Cred că acesta a fost subutilizat. E ceva ce nu s-a folosit destul și anume nu s-au coordonat destul politicile economice în Uniunea Europeană. Avem nevoie de o participare crescută a parlamentelor naționale și acest lucru a lipsit și lipsește legitimitatea democratică. Cred că cu toții suntem de acord asupra acestui lucru. Și nu e ceva ce se poate rezolva printr-o reuniune cum e cea pe care o avem astăzi. Ce trebuie să se întâmple? Legitimitatea democratică trebuie să fie un punct principal încă de la început. Atunci când Comisia face propuneri, trebuie deja să intre în dialog cu Parlamentul European și cu statele membre. Și asta înainte ca statele membre să își prezinte programele naționale sau programele de convergență. Acestea trebuie să fie adoptate în parlamentele naționale înainte de a ajunge la Comisia Europeană. Acest lucru ar fi important. Cred că foarte multe pot fi îmbunătățite pe parcursul procesului, astfel încât statele membre să simtă că participă și să avem mai multă legitimitate democratică și pentru eficiență, bineînțeles. Dacă îi excludem pe legiuitorii naționali, atunci nu facem decât să facem un pas înapoi și să afectăm negativ lucruri importante pentru economiile noastre. cred că participarea și legitimitatea democratică trebuie să fie îmbunătățită. Chiar dacă în din partea Comisiei par a fi niște puncte secundare. Noi am făcut un raport care poate să fie folositor și poate ajuta la creșterea economică. Creșterea economică este în continuare fragilă în Uniunea Europeană. Nu a crescut prea mult anul trecut, nu s-au creat prea multe locuri de muncă. Șomajul a scăzut doar cu câteva puncte procentuale. Iar în plus, cetățenii europeni cred că redresarea economică nu are loc într-un mod echitabil, pentru că nu am făcut nimic în ceea ce privește inegalitatea și reducerea acesteia. Și de aceea raportul pe care îl avem la Comisia pentru Ocupare e bazat pe patru piloni. Cred că e un raport bun. Vrem să ne asigurăm că există mai multe stimulente în Uniunea Europeană. Trebuie să fim mai ambițioși. Reformele pentru pactul de stabilitate și creștere sunt importante însă considerăm că există prea multă austeritate, prea multă consolidare fiscală și toate acestea ar putea să fie revizuite. În raport spunem că trebuie să dăm dovadă de o mai mare flexibilitate. Întrebarea pe care ne-o punem e dacă această consolidare fiscală va duce la creștere economică și crearea de noi locuri de muncă. Credem că e necesar să fie revizuită întreaga strategie de reforme, mai ales acelea care au legătură cu ocuparea locurilor de muncă. E adevărat că um, înainte Comisia s-a axat pe austeritate și apoi a trecut la reforme structurale. Însă un numitor comun ar fi să fie analizate cauzele ciclice. Ambele părți ale strategiei nu au făcut decât să crească inegalitatea. Ce ne dorim noi să facem? Vrem să vedem ce fel de măsuri structurale ar fi eficiente, să nu avem o abordare globală cu acestea, ci să vedem unde va fi creat un efect prociclic, unde se vor crea locuri de muncă sau unde va apărea o și mai mare inegalitate. Reformele structurale și pe piața muncii au fost văzute ca elemente esențiale pentru crearea de noi locuri de muncă. Da, e adevărat, dar sunt și alți factori care joacă un rol. De exemplu, politicile de investiții pot ajuta la locuri de muncă noi. Însă există o contradicție o contradicție constantă între comisarii europeni, europeni care se ocupă de aspecte sociale și cei care se ocupă de aspecte economice. De exemplu, se pune accentul foarte puternic pe reforme structurale, reforme în ceea ce privește ocuparea, însă Comisia pentru Ocupare a criticat de mai multe ori aceste reforme pe piața muncii care au avut efecte negative. În primul rând, o fragmentare negativă pe piața muncii. și Comisia spune că peste 51% din locurile de muncă create nu îi ajută pe muncitori europeni să depășească sărăcia. 51% din aceste locuri de muncă nu vin cu redistribuirea care e necesară, astfel încât populația să poată să aibă o viață demnă de pe urma muncii pe care o depun. accentul s-a pus mult, mult prea mult pe reducerea salariilor, astfel a scăzut și consumul, iar acest lucru a însemnat că muncitorii văd că redresarea de pe urma crizei are loc într-un mod inegal. Mai există inechitate și între generații, mai există o problemă între muncitorii care sunt deja stabiliți pe piața muncii și cei care acum încearcă să intre pe această piață. Europa e mult mai mult decât apare în tratate. E o legătură, o legătură care ajută pe cetățeni să simtă că fac parte din societate. Un al patrulea punct din raportul nostru are de a face cu modelul social. Acesta a fost afectat de politicile de austeritate care au fost luate și de criză. Acesta trebuie să fie regăsit astfel încât să luptăm împotriva sărăciei, inegalității și împotriva euroscepticismului. Acestea sunt probleme majore care afectează întreaga Uniune Europeană în acest moment. Nu putem nega faptul că a existat o schimbare semnificativă în politicile europene în ultimele luni, însă ce ne dorim noi să facem e să punem întrebarea următoare. Oare aceste schimbări ne vor ajuta să ne redresăm rapid de pe urma crizei economice? Eu cred că, într-adevăr, Comisia Europeană a făcut tot ce e posibil pentru a scoate Europa din criză, însă nu a făcut tot ce se putea pentru a fi mai rapizi. Suntem pentru aceste schimbări, însă ne dorim să fie mai ambițioase. Cât despre planul de investiții, în afară de cele spuse deja, dacă va fi suficient sau nu, va avea efectul de pârghie despre care auzim, noi credem că e necesar ca aceste investiții să își asume riscuri. Nu vrem să înlocuiască investiții care ar fi avut loc oricum. Vrem ca aceste investiții să aibă loc în regiuni unde există probleme economice mari. Acolo ne dorim să se schimbe lucrurile. Planul Juncker trebuie să ajute la crearea de locuri de muncă. Aceste programe de investiții ar putea să înlocuiască investiții care oricum ar fi avut loc și acest lucru ne îngrijorează pe noi. Ne dorim un sprijin sporit pentru IMM-uri astfel încât acestea să aibă acces la acreditare. Am mai discutat și despre restructurarea datorilor private în Uniunea Europeană, care e o problemă pentru IMM-uri. În plus, mai considerăm că e important să existe locuri de muncă cu salarii decente. Acestea trebuie să fie lucrurile care ne ajută să atingem creștere. Apoi trebuie să redeschidem o dezbatere care a avut loc la inaugurarea Comisiei Juncker, și anume dezbaterea în ceea ce privește un salariu minim la nivel european. Pentru că nu mai vrem să existe persoane cu un loc de muncă, dar sărace contractele part-time, când oamenii nu doresc să lucreze așa. Există multe asemenea exemple. Mulți oameni nu își, își găsesc doar asemenea locuri de muncă, ei nu apar în statistici. Deci și aici întâmpinăm probleme. În plus, vedem că există locuri de muncă supraplătite, Trebuie să le analizăm și pe acestea. Și mai există și probleme fiscale, așa că noi ne dorim să reintroducem dimensiunea socială în Europa, care a fost lăsată puțin deoparte. Și trebuie să o readucem pe masa discuțiilor. Pentru a încheia, vreau să spun că da, a existat o schimbare, ea trebuie să fie consolidată și să ne asigurăm că suntem mai ambițioși pentru a ajunge la creștere și să ajutăm pe cetățenii europeni. Mulțumim, are cuvântul acum Andreas Schwab, care va prezenta proiectul din proprie inițiativă, raportul din proprie inițiativă în ceea ce privește semestrul european și guvernanța economică din partea Comisiei IMCO. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. Dezbaterea despre semestrul european e întotdeauna puternic influențată politic și de mișcările politice. Cum putem să ajutăm la creștere și cum putem să verificăm în ce fel statele membre, parlamentele eh, naționale și cel european pot să lucreze împreună. Însă trebuie să vedem cum arată această guvernanță a pieței unice odată pusă în aplicare. Mă bucur că domnul Gutierrez a spus deja foarte multe la început, spunea că atunci când statele membre intră în discută despre, discu, despre actele din Consiliu în procedura de codecizie, trebuie să se vadă clar care vor fi efectele în statele membre odată ce aceste acte legislative sunt puse în aplicare, astfel încât piața unică într-adevăr să aibă de profitat de pre urma lor, pentru că s-ar genera cu încă 2% de creștere, fără niciun fel de alte măsuri în statele membre. Și dacă aud ce se vorbește în cadrul semestrului european, cu unele lucruri sunt de acord, cu unele nu. Domnule președinte, poziția legiuitorilor europeani e puțin surprinzătoare. Posibilitățile pe care le avem în comun în Europa până acum nu sunt folosite în măsura în care ar trebui să fie folosite. Și în numele raportoarei noastre, doamna Gal Pelci, care astăzi nu poate fi alături de noi, vreau să spun foarte clar că piața unică, din punctul nostru de vedere, joacă un rol foarte important în ceea ce privește semestrul european și ar trebui ca lucrurile să stea într-adevăr așa. Însă trebuie să vedem dacă statele membre, fie că din nordul sau din sudul Europei, vestul sau estul ei, ei au ca, ca scop atunci când pun în aplicare legisla, legislația europeană să fie într-adevăr în folosul cetățenilor. Așa cum arată planurile făcute de Comisia Europeană, noi le sprijinim, însă sperăm că pe termen mediu vom reuși în colaborare cu statele membre și parlamentele acestora să ne asigurăm că semestrul european nu e pur și simplu un exercițiu de un schimb de păreri în ceea ce privește chestiunile macroeconomice, ci că în acest for putem să discutăm în mod concret despre următoarele. De ce anumite state membre nu pun în aplicare exact cum ar trebui legislația europeană din acest domeniu. Pentru că astfel ar putea să ajungă la creștere și pe nimeni nu ar consta nimic această creștere, de aceea cred că trebuie să ne folosim de această șansă împreună, asta înseamnă semestrul european. Și de aceea sper că se va discuta mai mult despre el și în statele membre. Mulțumesc! Mulțumim și acum deschidem dezbaterea noastră. Am primit deja 11 cereri de luare de cuvânt, însă vom avea timp pentru mai multe, așa că cei care doresc să ia cuvântul pot să se înscrie în continuare prin formularul de înregistrare. Domnul Manuel Sarasin din Bundestagul German. Domnule președinte, Doamnelor și domnilor, semestrul european e unul dintre cele mai importante instrumente pentru a ajunge la obiectivele din strategia UE 2020. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că semestrul european astăzi nu conține în mod îndestulător diferite aspecte. Dezbaterea cu privire la acest semestru european nu e destul de amplă. Semestrul nu este destul de politizat, pare mult pe a tehnocrat și pare să țină doar de ramurile executive. Argumentele europene nu își găsesc locul în discuțiile naționale, pentru că acolo dezbaterile au loc în felul următor. Statele naționale trebuie să se apere de Bruxelles. Obiectivele strategiei um, UE 2020 nu sunt foarte clar obligatorii din punct de vedere juridic. Cred că semestrul european ar putea fi îmbunătățit printr-o implicare mai bună a parlamentelor naționale și cred că se pot face anumite propuneri în acest sens. În primul rând, eu aș propune ca analiza anuală a creșterii pe viitor să fie făcută printr-o codecizie între Parlamentul European și Consiliu, astfel încât dezbaterea europeană să fie crescută. Pe de altă parte, parlamentele naționale trebuie să fie consolidate. Programele naționale de reformă, după o dezbatere în comisiile parlamentare și în plenul parlamentar, Acestea trebuie să fie hotărâte pentru fiecare stat în parte. Cred că parlamentele naționale trebuie să aibă un contact consolidat și direct cu Comisia Europeană în toate aceste proceduri. Nu să vină tot cu argumente naționale în fața Comisiei. Poate și Comisia trebuie să le permită parlamentelor să le explice situația națională. Eu aș propune ca în fiecare parlament național Comisia să își prezinte proiectul în ceea ce privește propunerile specifice pe țară, să le prezinte în fața guvernelor și apoi să existe o dezbatere între coaliție, opoziție, guvernare, toate acestea să aibă loc în public în parlamentele naționale. Apoi, Trebuie să se poată apela la Comisia Europeană cu întrebări suplimentare în ceea ce privește semestrul european. Trebuie să existe niște obiective foarte clare în cadrul semestrului european, care sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru a ajunge la obiectivele din strategia UE 2020 dar asemenea obiective trebuie să existe și la nivel anual, nu doar în ceea ce privește strategia UE 2020. Mulțumesc! Mulțumim, vă mulțumim și pentru propunerile concrete făcute. Domnul Ivo Oliveira are cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte importantă această dezbatere între parlamente, pentru că trăim uh, vremuri de schimbare în Europa Europa este preocupată de lipsa creșterii economice și a șomajului, de sărăcie și deflație. Și de aceea planul de investiții al Comisiei Juncker e foarte important și suntem nerăbdători să vedem cum va funcționa efectul de multiplicare. Totuși, în unele țări, opinia publică arată că e nevoie de politici diferite, că trebuie mers mai repede și mai adânc ca să se rezolve problemele oamenilor reali. Dacă ne uităm la cifrele și indicatorii din Portugalia, <clears throat> vedem un șomaj enorm în rândul tinerilor, care crește și mai mult, risc de sărăcie care crește, dificultăți mari în serviciile sociale, cum ar fi serviciul de sănătate. Când insistăm cu politici de austeritate dure, vedem efecte sociale dramatice. În Portugalia și în Europa, o întreagă tânără generație este abandonată. Comisia spunea că lucrează asupra unor noi stimulente legate de această situație. Noi spunem că este urgent și că trebuie să se întâmple lucrurile mai repede. În strategia 2020 ar trebui să ne întrebăm, putem să o revizuim ca, să, ca ea să funcționeze mai repede și să promoveze mai multă egalitate în Europa și să dea speranță tinere generații și să facă pe toată lumea mai prietenoasă cu euro. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, următorul vorbitor. Zdrana Djurkovic, Parlamentul Croat. Sper că am pronunțat corect. Mulțumesc, domnule președinte, ați pronunțat corect. E când vine vorba de strategia UE 2020, uh, aceasta va fi supusă unei uh, revizuiri în următoarea perioadă și cred că este foarte normal să revizuiești orice strategie atunci când apar noi evoluții și noi tendințe și când trebuie să te adaptezi. Vorbind despre semestrul european. Una dintre precondițiile pentru creștere economică și creare de locuri de muncă este evident consolidarea fiscală și stabilitatea financiară. Orice dezechilibre trebuie să fie rezolvate pentru a promova uh, crearea de locuri de muncă. Evident, importante sunt investițiile sectorului privat, dar și guvernul trebuie să fie proactiv. Băncile au lichiditate și trebuie să ținem cont de faptul că și rata dobânzilor a un nivel foarte scăzut. Totuși, așteptata, mult așteptata creștere economică nu se produce și de aceea este dincolo de orice dubiu faptul că depinde de Uniunea Europeană și de statele membre să joace rolul forței conducătoare care va avea o influență care va împinge lucrurile uh, pentru a avea o bună sinergie. Vreau să subliniez că aștept și o analiză a nevoilor și potențialului efectelor de sinergie legate de măsurile luate de Banca Centrală Europeană și de cele ale Comisiei Europene, pentru că, în opinia mea, aceasta e singura cale să producem uh, rezultate bune. Mulțumesc! Thank you. Next speaker, Richard Jung. Mulțumesc, domnul Richard, Richard Jung, senator francez. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez că nu avem foarte multe motive să ne felicităm, cum a spus un antevorbitor. Avem o rată de creștere economică foarte slabă, avem o rată a șomajului foarte crescută și suntem uh, foarte aproape de deflație, de o situație de deflație care ne va crea probleme și mai grave. Deci trebuie să acționăm rapid. Conjunctura este bună, ratele de dobândă sunt joase, prețul petrolului e jos, uh, Banca Centrală Europeană face o politică pe care noi am uh, cerut-o de mult, trebuie ca acum să reușim. Unul dintre elementele importante, s-a subliniat acest lucru, este planul de investiții european, 315 miliarde, dacă efectul de multiplicare funcționează așa cum se pre- prevede în acest plan, să îl comparăm cu cele 500 de miliarde de dolari pe care vor americanii să-i bage în infrastructură și vreau să spun un lucru. Probabil că trebuie să uh, mergem, să acționăm mai repede, să ne mișcăm mai repede. Uh, nu cred că trebuie să discutăm luni la rând privind guvernanța, metodele. Adevărata problemă este să selecționăm proiecte și să avansăm, pentru că în plus investițiile uh, iau timp ca să se traducă în economie. Și cred că unul dintre elemente e legat de faptul că acest plan de investiții trebuie să servească uh, unor politici comune, unor politici care să ajute Uh, crearea, finalizarea pieței unice și europene. Mă gândesc la piața unică a energiei și toate celelalte care ne lipsesc. Deci pledez în fața Comisiei și a statelor noastre membre să acționăm mai rapid în implementarea acestui plan de investiții și a deciziilor uh, presupuse de el. Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor, Ivana Maletici, Parlamentul European zahvaljujem pozdravljam kolege iz nacionalnih. mulțumesc domnule președinte aș vrea să îi salut pe colegii din parlamentele naționale ca și pe membrii parlamentului european. Este foarte interesant să vedem cât de aproape sau cât de departe suntem de îndeplinirea țintelor din strategia UE 2020 comparativ cu momentul în care aceste obiective au fost stabilite acum 5 ani. Întrebarea care se pune este dacă am reușit să creștem uh, angajarea, dacă am redus sărăcia, dacă am crescut numărul uh, persoanelor cu educație înaltă, dacă am crescut uh, ponderea resurselor regenerabile de energie în mixul energetic, dacă am îndeplinit țintele legate de procentajele din PIB investite în cercetare și dezvoltare. Astea sunt întrebările relevante și o întrebare suplimentară este dacă strategia țărilor individuale uh, are o legătură și este un rezultat al strategiei UE 2020 și viceversa. viceversa. Uh, întrebarea care se pune este dacă strategia UE 2020 a, fost, uh, a ținut seama și de obiectivele strategiilor naționale. Legătura dintre documentele strategice diferite e o precondiție pentru îndeplinirea țintelor în implementarea acestora semestrul european ar trebui să folosească uh, recomandările uh, făcute țărilor pentru a coordona activitățile statelor membre pentru a îndeplini obiectivele din documentele strategice. Avem nevoie de un nivel mai înalt de inter de uh, legătură, de comunicare între documentele strategice. La fel, politicile de coeziune trebuie să fie incorporate în acest efort, pentru că ele reprezintă cel mai mare efort, cel mai mare procentaj al bugetului european și trebuie să avem o coordonare cu semestrul european dacă vrem să ne atingem scopul în Europa creșterii economice și investițiilor. Mulțumesc! Thank you. Next. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Andreas Galațevski, Parlamentul uh, Polonez domnule președinte. acum câțiva ani am adoptat strategia de la lisabona. astăzi strategia ue 2020 trebuie să fie revizuită. această strategie e un document care e foarte important. însă, în același timp, trebuie să fie și, un, și să rămână un document flexibil. Pentru că dacă nu, va funcționa împotriva dezvoltării. De aceea, înainte să fie forțate statele membre să pună în aplicare strategia, e bine să o analizăm pe aceasta. cercetători independenți care lucrează în think, tank, uri trebuie să facă acest lucru și nu oamenii politici. Nu e nevoie de o gândire tematică aici. Există diferite feluri de politică, politică fiscală, politică de mediu și așa mai departe. Cât de aproape suntem de asemenea obiective, cum ar fi creșterea și locurile de muncă și cât de departe suntem în același timp de ele? Uniunea Europeană are un buget. Însă bugetul european constă dintr-un un procent din PIB-ul statelor membre. Așa că aproape toate posibilitățile există în statele membre. Bugetul european este unul îngrădit. De aceea, acești bani trebuie să fie bine cheltuiți. Și trebuie întotdeauna să ne lăsăm ghidați de plus valoare. Ce altfel de elemente mai trebuie să urmărim? Locurile de muncă, Dar acest lucru nu e asigurat de administrație, ci de IMM-uri. De aceea trebuie să eliminăm toate obstacolele din calea lor. Trebuie să fim creativi în acest sens. E important ca mici afaceriști să aibă o viață mai ușoară, astfel încât să putem înainta mai repede. Mulțumesc! Paulo Sare, cuvântul din Portugalia foarte mult, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentelor Europene, al Parlamentelor Naționale, mă scuzați, s-a spus că una dintre strategiile Uniunii Europene eh, trebuie să se reducă la crearea locurilor de muncă de calitate și bine plătite. Însă aceste obiective sunt contrazise în mod flagrant de rezultatele activității Troicăi din Portugalia în următorii trei ani, în ultimii trei ani. Ce s-a întâmplat pe piața muncii în Portugalia în ultimii trei ani? Sute de mii de locuri de muncă au fost pierdute, a crescut rata șomajului la un nivel istoric, mai ales în rândul tinerilor. Uh, locurile de muncă sunt din ce în ce mai precare, uh, sunt din ce în ce mai prost plătite pe contracte cu condiții din ce în ce mai proaste este o lipsă totală de posibilități pentru avansul în carieră. A fost o imigrație uriașă, pentru că atât de mulți tineri nu găsesc de lucru în Portugalia și pleacă. Deci cred că este absolut șocant ca din partea Comisiei Europene în comunicarea sa 902, numărul 902, să spună că reformele din Portugalia pot fi văzute ca un exemplu de reforme structurale eficiente. Domnule președinte, stimați membri, în strategia de la Lisabona de acum 15 ani, statele membre uh, se angajau să ajungă la angajare totală a forței de muncă și eradicarea sărăciei. Se spunea că în 2010 Europa va avea cea mai competitivă și mai bazată pe cunoaștere economie din uh, lume. Nimic nu e mai departe de adevăr. În Portugalia șomajul a explodat, s-a ajuns la niveluri istorice. 26% din cetățenii portughezi sunt sub, uh, trăiesc sub uh, nivelul sărăciei, ca să nu mai spun de copiii care trăiesc sub nivelul sărăciei. Deci, uh, strategia UE 2020 n-a avut niciun beneficiu pentru cetățeni, ci mai degrabă pentru grupurile financiare care au profitat de dereglementarea, de liberalizarea pieței muncii și de alte procese de liberalizare care au dus la și mai mult șomaj. Nu avem nevoie de aceleași uh, soluții din trecut, ci de o schimbare totală care, și de măsuri care să aibă drept prioritatea angajarea profesională și coeziunea socială și de valorizarea muncii. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Sotirios Zarianopoulos, Parlamentul European, și predau președinția Anitei Ulksvog, uh, primul vicepreședinte al Comisiei Amploa. Chirie Proedre, μετά τις Mulțumesc, uh, domnule președinte. După alegerile din Grecia, lucrurile s-au schimbat Grecia a suferit de pe urma efectelor imperialismului american în trecut și dintr-o dată americanii au devenit mari prieteni ai grecilor. Cu toate acestea, nu trebuie să se ajungă la o situație în care oamenii să fie aruncați în ghearele sărăciei, în ciuda planului de investiții al Comisiei Europene și al președintelui Comisiei, domnul Juncker. Pentru că, de fapt, Orice ajutor pe care îl primește Grecia depinde de reforme și reforme înseamnă suferință suplimentară pentru populație, ceea ce e întotdeauna reversul uh, medaliei în ce privește planul. Ce încearcă Uniunea Europeană să facă este să reducă costurile cu forța de muncă, ca țara să devină mai competitivă. Dar în esență, despre asta e vorba în strategia UE 2020, mai multe programe de ajustare, mai multe memorandumuri. Iată de ce noul guvern elen vrea să se implice în negocieri. Iar poporul uh, elen nu poate să fie înșelat. E nevoie de o anulare a datoriei și de o abordare mai socială. Mulțumesc. Acum, domnul Paolo Guerrieri din Italia are cuvântul. Mulțumesc. Ar trebui să recunoaștem că aproape că nu s-a atins niciun obiectiv al strategiei UE 2020 până în prezent. Desigur că sunt multe motive, dar ar trebui să recunoaștem și faptul că s-au făcut niște erori de bază în formularea și implementarea strategiei Așadar, cred că o revizuire la jumătate de termen ar fi o ocazie de a redefini aproape radical strategia, în special. E o ocazie deosebită să vedem cum să legăm strategia UE 2020 de semestrul european, legătură care până acum a fost uh, divizată. E o posibilitate de a consolida semestru, mai ales dacă vrem să urmărim cu seriozitate genul de strategie despre care să putem spune că e o abordare bazată pe investiție. Există trei niveluri la care să revizuim strategia. Mai întâi, conținutul strategiei 2020. E foarte clar că acolo când se stabilesc ținte la nivelul Uniunii și se traduc în acțiuni care să fie adoptate pe plan național, această parte nu a funcționat. Deci ce am putea face de data aceasta ar fi să încercăm să realizăm unele obiective legate de o mai mare integrare europeană și să avem un fel de ținte paneuropene, nu doar suma țintelor naționale. Din acest punct de vedere e foarte clar că, de exemplu, în infrastructură sau genul de infrastructură paneuropeană. E un obiectiv foarte important care să fie plasat în centrul noului conținut. Apoi, al doilea rând, genul de guvernanță a strategiei, care întotdeauna a fost punctul slab al UE 2020 din diverse. <clears throat> Abordarea interpares n-a funcționat pentru că era o separare o prăpastie uriașă între această abordare și cea din pactul de creștere și stabilitate. Deci e foarte important din acest punct de vedere să încercăm să asigurăm că există o legătură între cele două. De exemplu, important ca în analiza anuală a creșterii comisia să facă o trimitere specifică la progresele realizate și progresele necesare pe calea spre obiectivele și scopurile UE 2020, ceea ce până acum nu s-a întâmplat. În al treilea rând, dacă putem schimba conținutul și să revizuim guvernanța, e posibil și să repoziționăm strategia în centrul politicii europene. Și e foarte clar din acest punct de vedere că un punct contrastant este această diviziune între ce putem defini ca noi reguli pe care să le propunem la nivel european din partea Comisiei Europene și obiective sau scopuri pe termen de lungat. Aceste două niveluri au fost foarte separate până acum și nu așa putem exploata interacțiunea. Deci, din acest punct de vedere, revizuirea conținutului și a guvernanței pentru a putea repoziționa strategia în centrul politicii europene. Ar putea fi o ocazie de consolidare a genului de acțiune în ce privește relansarea creșterii economice la nivelul Uniunii. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Gabriela Crețu din România. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Obiectivele pot fi bune. Modul în care să se realizeze reprezintă o chestiune diferită. Data trecută, la întâlnirea de la Roma, la prima zi complet am discutat despre cât de periculos, cât de periculoase sunt datorile publice și cum să împiedicăm uh, asumarea de noi datorii de către guverne. A doua zi am încercat să găsim soluții pentru a permite sectorului privat să facă acest lucru, mărind disponibilitatea de credite și încrederea sectorului financiar. Concluzia a fost evidentă. Sunt datorii proaste și datorii bune. Cu planul Juncker s-a introdus o nouă idee. Există investiții proaste, investiții publice directe care sunt evitate ca subminând consolidarea fiscală și investiții bune puse în mișcare de bani privați, dar utilizând ca stimulant cel puțin și bani publici. E doar ideologie pură nu e politică economică. Ideologia nu are nimic greșit în sine, doar că caracterul său unic uh, e în contrast cu rezultatele slabe de până acum. Și am o întrebare. De ce factorii de decizii europeni resping în acest mod uh, importanța investițiilor directe publice, cât și rolul vital al creșterii cererii și a combaterii inegalităților de venituri pentru relansarea economiei și realizarea obiectivelor strategice comune. Mulți ar spune că o cerere mai mare ar crește imediat încrederea pieței financiare. Din păcate, se pare că o creștere a încrederii în guverne și în parlamentele alese în mod democratic e ceva de care e nevoie urgentă. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Doamna Pierinski din Bulgaria și membru al acestui Parlament. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În declarația Comisiei Barroso, cam cu un an în urmă, în martie anul trecut, se spunea clar că în timp ce în trecut Uniunea Europeană era o mașină care încerca să realizeze conversia. În perioada de criză acest lucru nu mai e adevărat și există un proces foarte clar de aprofundare a diferențelor dintre statele membre și în interiorul statelor membre chiar. În același text, Comisia Europeană spune că are în plan o revizuire a strategiei, că se va ține o audiere publică, s-a și ținut la sfârșitul anului trecut, astfel încât la începutul lui 2015 să avem această revizuire la jumătate de mandat pentru a actualiza obiectivele și politicile. Am fost foarte surprins de ce am auzit de la domnul Katainen, care a spus că sunt multe alte lucruri de făcut. Iată de ce. Comisia va amâna această revizuire la jumătate de mandat. Dar atunci, cum va planifica noua comisie uh, fondul de investiții și celelalte politici, fără să știe, de fapt, ce s-a întâmplat până acum uh, cu implementarea acestei strategii și care e actualizarea necesară. În plus, consider că Comisia Europeană a ratat o ocazie deosebită de a face să corespundă revizuirea în acest Parlament și în același timp să sugereze că în Parlamentele Naționale să existe o revizuire la jumătate de mandat a fiecărui program național care a fost adoptat pe linia strategiei și atunci am avea o strategie foarte coordonate și e un stimulant pentru a doua parte de implementare acestea. Problemele precizate de comisie în raport sunt probleme serioase. Încep cu consecințele serioase, sociale ale crizei și problema problemelor, îmbătrânirea populației, deci problemele demografice care duce la diverse consecințe în ocuparea forței de muncă, aspecte sociale. Și o altă problemă socială, creșterea inegalităților pe plan social. Este o discrepanță uriașă între cei cu veniturile cele mai mari și cei cu veniturile cele mai mici. În încheiere, vă rog să-mi permiteți să vă exprim o convingere profundă pe care am și anume că Comisia Juncker, de fapt, nu știe ce are de făcut. N-are nici voința și nici dorința, de fapt, să rezolve problemele. Încearcă doar să promoveze soluții pe termen scurt și să arată că face ceva. Mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumim, domnule Pirinski. Și acum pervenș Beres membra Parlamentului Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că în cadrul semestrului european colegul Schwab s-a referit la mizele pieței interne. Aș vrea să revin asupra câteva aspecte care mi se pare că nu au fost evocate în planul Juncker. Atunci când în planul Juncker se face trimitere la mizele pieții interne, care sunt totuși esențiale. Dacă vrem ca investițiile pe termen de lungat să financeze tranziția ecologică și este una dintre axele puternice ale planului Juncker, atunci problema prețului carbonului e o problemă majoră. Nu vor fi investiții pe termen de lungat pentru tranziția ecologică dacă nu există o previzibilitate a prețului carbonului și regret în acest sens că nu e niciun acord pentru a pune în aplicare deciziile adoptate care ar permite să se stabilizeze și să avem o mai bună previzibilitate a prețului la carbon. Un prim punct. Al doilea, în legătură cu dimensiunea digitală a planului de investiții al lui care există o dimensiune internă de importanță deosebită și în legătură cu care sper cu parlamentele naționale să ne putem mobiliza, pentru că la ce ar servi să avem o investiție majoră în favoarea economiei digitale cât timp consecințele investițiilor nu i-ar atinge pe principalii beneficiari normali care ar putea să aștepte rezultatele, adică cetățenii europeni. Dacă această plus valoare este cu totul captată, Google, uh, Facebook, Amazon. Deci dacă există investiții pentru economia digitală, Trebuie în paralel împreună sau cu aceeași hotărâre să investim și în problema fiscalității acestui tip de economie nouă care scapă fiscalității vechi. Și un ultim aspect, cu acordul dumneavoastră, aș vrea să îi mulțumesc colegului din Parlamentul german, domnul Sarazan, pentru sprijinul, pentru ideile care nouă ni se par foarte importante pentru a face să trăiască democrația în semestrul european pentru că o decizie în ce privește analiza anuală a creșterii și o mai bună însușire de către Parlamentele Naționale a recomandărilor specifice pe țară. E o bază de activitate comună foarte fructoasă. Mulțumesc. Thank you, madam. Mulțumim, doamnă Beres. Acum domnul Naofitu din Cipru. Aveți cuvântul. Συζητάμε τους τρόπους για να βγούμε από την ύφεση. Doamnelor și domnilor, există mai multe căi de a depăși criza economică. Și dacă suntem de acord cu un lucru, atunci e acela că ar trebui să depășim criza economică prin creștere. Bineînțeles, e foarte bine să auzim des, despre cele 315 miliarde de euro în investiții, e bine să auzim de ce vrea să facă Banca Centrală Europeană. Însă eu nu cred că va fi suficient. Nu e suficient. Creșterea economică într-o economie liberă, ca cum e cea europeană, poate să fie atinsă doar prin investiții calitative. Cred că câteodată uităm și ar fi bine să nu uităm și să ne amintim care sunt noile probleme și cele din trecut și că acestea vin din trecut. De ani întregi, economia europeană își pierdea competitivitatea. Ne-am pierdut această abilitate de a intra în competiție cu restul lumii. De aceea nu există această dorință crescută pentru investiții. Trebuie să devenim mai competitivi astfel încât să atragem investiții și investitori. Trebuie să vedem să fim cinstiți cu problemele cu care are de-a face Uniunea Europeană acum. Avem datorii foarte mari, suntem un continent în îmbătrânire în ceea ce privește populația. Nu avem rezerve mari de energie, avem probleme cu securitatea energetică și sursele de energie. Și Industriile noastre sunt exportate în exterior de ani întregi, sunt exportate locurile de muncă și pierdem foarte mult și în ceea ce privește lupta digitală. Trebuie să analizăm toate aceste probleme încă de la rădăcină. Industria europeană trebuie să devină mai competitivă, pentru că dacă nu, atunci, timp de ani întregi, vom tot înnota în crize. Eu vin dintr-o țară, Cipru, care a trebuit să accepte un program de ajustare deosebit de strict. Mă întreb cum putem să ajungem din nou la dezvoltare economică, dacă tot împrumutăm. Nu cred că poate să existe o dezvoltare durabilă și o creștere, dura, o creștere durabilă prin aglomerarea de datorii peste datorii. Cred că trebuie să rezolvăm această ecuație înainte de a înregistra un real progres. Mulțumim acum membru acestui parlament din Portugalia, doamna Ines. Mulțumesc, doamnă președinte. Un lucru care ne îngrijorează foarte mult și care trebuie să fie discutat atunci când vorbim de orice fel de plan de creare de noi locuri de muncă e să discutăm despre situația în care trăiesc astăzi angajații. Dacă ne uităm la studiile făcute de comisie, mă uit și la studiile făcute în țara mea, nu e o situație care e valabilă doar pentru Portugalia, dacă ne uităm la numărul de angajați care sunt și săraci, ei bine, acesta este în, în, cre- este în creștere. Noi vorbim acum de un plan de investiții, însă trebuie să ne întrebăm de ce avem nevoie de acest plan. Clar, investițiile stimulează economia. Însă scopul principal e bunăstarea oamenilor. Și atunci întrebarea e, toate acestea vor contribui la bunăstarea cetățenilor? ce putem observa? Observăm că nu există niciun fel de clauză de salvgardare în acest plan, astfel încât să ne asigurăm că într-adevăr vor fi create noi locuri de muncă, locuri de muncă permanente și cu drepturi pentru angajați. Da, se va investi în infrastructură, infrastructură energetică, de transport și așa mai departe. Mari investiții care cu siguranță vor fi în beneficiul unor consorții private care își elaborează acum planuri de finanțare. Însă, după toate aceste investiții, vor exista locuri de muncă permanente? Va fi rezolvată problema celor care nu au siguranța unui loc de muncă, celor care trăiesc sub pragul sărăciei? Am două întrebări specifice care rezultă din analiza anuală a creșterii făcută de comisie. Două propoziții care pot fi trecute cu vederea, dar care pot să distrugă viața multor oameni. Când Comisia Europeană spune că trebuie să investim în servicii sociale și de substituire a veniturilor, să existe servicii de activare a locurilor de muncă, atunci ce ne dorim de fapt să creăm. Ne dorim să existe mai multe programe de formare. Ce înseamnă de fapt aceste servicii? Aceste servicii nu vor rezolva problema legată de șomaj. Dacă încercăm să facem tot ce s-a făcut până acum, și anume să fie concediați sute de muncitori din administrațiile publice, care după aceea să fie reangajați în niște programe de formare sau să fie înlocuiți cu oameni aflați în programe de formare, atunci nu facem decât să înrăutățim numărul șomerilor și să creștem insecuritatea la locuri de muncă. Pentru că vorbim de locuri de muncă care nu sunt locuri de muncă permanente. Ce aș vrea să aud din partea Comisiei? Aș vrea să aud următoarele. Fondurile comunitare nu ar trebui să fie folosite prin, să, în formarea de legături de muncă instabile. Și cred că ajungem și la o altă întrebare. Cred că e o intervenție inacceptabilă în ceea ce privește statele membre, în ceea ce privește contractele colective de muncă. Acestea trebuie să îi apere pe angajați și nu să le dea o mână de ajutor angajatorilor. Auzim cuvinte frumoase de protecția contractelor colective de muncă, protecția angajatelor femei, însă în același timp e nevoie de flexibilitate și în ceea, în ceea ce privește negocierile colective. Pe ce parte va aborda Comisia problemele? Ce fel de interese apără ea? Mulțumim! Dăm cuvântul acum președintelui Comisiei pentru Bugete, domnul Artrui. Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Mettre en garde contre les... Vreau să vă avertizez să nu ne lăsăm uh, purtați de himere. Mă gândesc la strategia de la Lisabona. Arăta foarte frumos și, sigur, într-un gest măreț, uh, șefii noștri de stat și de guvern au aprobat. Dar uitați-vă ce contrast între obiectivele proclamate ale acestea și acțiunile care au fost sau nu au fost <laughs> făcute de majoritatea guvernelor. Și suntem într-o situație oarecum similară cu strategia UE 2020. Avem tot felul de anunțuri frumoase. Domnul Katainen tocmai ni s-a spus că, s că se vor crea foarte multe locuri de muncă prin planul Juncker, planul de investiții. Dar vă amintiți ce ni se spunea când s-a pus în circulație moneda euro, că Europa va fi cea mai prosperă parte a lumii și iată rezultatele astăzi. Problema, după părerea mea, este guvernanța în Europa și aș îndrăzni să spun absența guvernării și incoerențele care rezultă din asta. Zona euro a fost prima victimă a acestei probleme. Bun, lucrurile au funcționat bine vreo 10 ani de zile, dar uh, ce cădere uh, după aceea când uh, a venit criza și a trebuit să măsurăm realitatea. Așadar, aș face două observații. În această dimineață am avut o comisie consacrată facturilor neplătite ale Europei. Europa generează o datorie foarte neplăcută, neplătind facturile pe care le trimit uh, Uh, cei care uh, apelează la fonduri europene. Aceste angajamente nu sunt plătite de comisie pentru că ea nu are banii să o facă și așa se acumulează aceste datorii. Și cum putem face ca să sensibilizăm guvernele? Pentru că am avut o dezbatere în toamna lui 2014 a apăruse o resursă neprevăzută care putea să se dovedească o o mană providențială, uh, aproape 5 miliarde produse, produși din urma amenzilor. Și noi ne-am gândit că aceste 5 miliarde rezultate din tot felul de amenzi ar fi trebuit să fie folosiți cu prioritatea că se plătească facturile cele mai vechi. Și ne-am confruntat cu atitudinea guvernelor care vreau să recupereze acești 5 miliarde pentru a îmbunătăți situația bugetelor uh, aparent. Spun aparent, pentru că aceste facturi neplătite sunt deja datorii ale statelor și dacă domnul Katainen ar fi fost printre noi, ar fi rămas printre noi astăzi, i-aș fi sugerat să adauge la conturile anuale ale statelor membre, să adauge la datoria lor publică uh, cota care este imputabilă fiecăruia. E o provocare, poate, dar nu trădează această propunere Uh, fidelitatea imaginii conturilor publice. În ce privește strategia 2020? Mai devreme, unul dintre uh, antevorbitori, vicepreședintele Comisiei de Afaceri uh, Europene a Parlamentului uh, polonez, ne-a spus că bugetul european este 1% din PIB și că esențialul mijloacelor care contribuie la succesul economic nu sunt, în state, nu sunt la Uniunea Europeană, ci în statele membre și că, uh, prin urmare, ar trebui să ne gândim la o armonizare în prezentarea conturilor publice ale statelor membre, în evaluările care sunt făcute, în procedurile de certificare a uh, corectitudinii conturilor publice și de a agrega aceste bugete naționale pentru a lua o astfel de măsură încât bugetul public al Uniunii Europene să fie echilibrat și să se vegheze la o mai bună coordonare între ministrii statelor membre începește disciplina pentru a contribui la creșterea economică și la o luptă eficace împotriva creșterii șomajului. În fine, aș vrea să spun, uh, apropo de resursele proprii, că suntem uh, nerăbdători să ascultăm propunerile grupului Monti, dar îmi închipe că nu va fi operațiunea cea mai uh, ușoară și nu putem să ajungem la un capăt fără, să ajungem la un rezultat fără ajutorul parlamentelor uh, naționale. Există o atât de mare diversitate în sistemele fiscale încât uh, e foarte grea armonizarea și echitatea de la o țară la alta. Trebuie să ne gândim, am vorbit mai devreme de emisiile de carbon. Poate că ar trebui să se impună o taxă pe carbon la frontierele Uniunii Europene din care să începem să alimentăm bugetul Uniunii Europene și să reducem corespunzător contribuția statelor membre ca să dăm un răspuns la această problemă a facturilor neplătite? Dar încă o dată, dacă dorim uh, reușita politicii noastre economice, avem nevoie mai întâi de guvernanța Uniunii Europene, care astăzi mi se pare că, din nefericire, nu funcționează suficient de bine. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Costas Manfrides din Cipru, membru al acestui parlament. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe printr-o observație în ceea ce privește strategia UE 2020. Nu are de-a face doar cu un model economic sau un model social. E ambele modele în același timp. De aceea, când vorbim de Europa 2020, trebuie să ne amintim că există o dimensiune economică și una socială. Să nu uităm că atunci când s-a proiectat această strategie, Uniunea Europeană era diferită. De atunci foarte multe s-au întâmplat în familia europeană, să nu uităm. Obiectivele care au fost propuse și colegii au spus deja acest fapt, nu au fost toate atinse. Și atunci poate să spună cineva cu toată încrederea că obiectivele care au fost stabilite, fie cele economice sau cele sociale, vor fi acestea atinse în următorii câțiva ani? Nu cred că vreunul dintre noi e sigur de așa ceva. Cred că politicile care ne-au adus în acest punct Trebuie văzut în felul următor. De ce unele state membre se descurcă mai bine decât altele? Trebuie să acceptăm faptul că țările care se descurcă mai bine au avut o politică macroeconomică diferită. Noi încă încercăm să recuperăm, dar facem acest lucru foarte încet, picătură cu picătură. Și cred că nu e o poziție foarte bună pentru viitor. Apoi pachetul Juncker de investiții. Acesta a fost acceptat de la dreapta până aproape de stânga. Fără, bun, fără bani publici nu vom depăși criza și cred că aici suntem de acord. Însă mai e o problemă care trebuie subliniată aici și anume următoarea. Chiar trebuie să ajungem la fundul sacului în unele state membre înainte să ne gândim la niște schimbări substanțiale. Chiar trebuie să ajungem într-o asemenea situație critică Probabil Troica nu e calea de urmat. Și trebuie să facem ceva diferit de această dată. Mulțumesc! Aiden Hayden, acum din Irlanda. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc că îmi permiteți să vorbesc pe acest subiect. Această revizuire a strategiei UE 2020 vine la momentul potrivit. Un aspect al discuției în care e nevoie de mai multă atenție în cea are de a face cu regiunile. Strategia până acum a avut fapt, um, o soluție pentru toată lumea, nu ține cont de diferențele care există între regiuni și între statele membre, dar există inegalitate în creștere între regiuni. Pe mine m-a frapat comentariul făcut de colega din România de mai înainte în ceea ce privește veniturile medii în România față de Uniunea Europeană. E clar că există diferențe regionale în Uniunea Europeană, însă în discursul nostru nu se recunoaște îndeajuns acest fapt. Cred că strategia Uniunea 2020 nu își va atinge obiectivele dacă continuă să fie o abordare de sus în jos și nu un proces inclusiv. Trebuie să se pună accentul puternic pe parteneriate. S-a discutat foarte mult despre faptul că strategia nu a ajuns la rezultatele scontate, mai ales în ceea ce privește sărăcia. Avem mai mulți săraci în Europa acum decât la începutul acestei strategii. De aceea, cred că e foarte important să ne luăm angajamentul în ceea ce privește ținta privind sărăcia în strategie. Și ea trebuie să fie luată în serios de Uniunea Europeană și statele membre. Însă, până la urmă, când vorbim despre sărăcie, ocuparea locurilor de muncă rămâne punctul central. E clar că noile locuri de muncă sunt cele care pot să abordeze problema sărăciei și a incluziunii sociale. Ce mai reieșit din uh, dezbaterea pe care am avut-o până acum și și în grupurile în care am lucrat, trebuie să vedem ce fel de calitate au aceste locuri de muncă create în Uniunea Europeană. Deci atenția spre piața locurilor de muncă. Când analizăm strategia Uniunii pentru 2020, trebuie să promovăm locurile de muncă de calitate și durabile, pentru că acestea au un impact pozitiv. Apoi, în ceea ce privește strategia de investiții, anumite elemente au fost uh, destul de neclare pentru că domnul Juncker vorbea despre acele țări care vor fi prioritizate, dar care presupun un risc mai mare pentru investitori. Pe timpul discuțiilor s-a discutat mult despre proiecte care sunt selectate în funcție de profitabilitatea lor în care X și Y nu sunt egale. E foarte important ca strategiile Uniunii Europene să fie coordonate unele cu celelalte și mai ales când vorbim de strategia UE 2020 și strategia de investiții, atunci e clar, strategia UE 2020 trebuie să fie punctul central al investițiilor. Și apoi, cum sunt evaluate proiectele sub strategie? Trebuie să existe un angajament în acestea pentru strategia UE 2020. Când vorbim de regiuni, așa trebuie să stea lucrurile, să se facă un angajament clar, real pentru Europa. Strategia UE 2020 și angajamente față de noi locuri de muncă trebuie să fie punctele centrale ale strategiei de investiții pentru locuri de muncă durabile și de calitate. Acestea joacă un rol cheie în strategie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Hail Figuerero din Portugalia. Aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri. S-a spus astăzi că Europa poate progresa doar dacă există încredere. Dar încrederea uh, poate exista numai atunci când uh, uh, nu mai sunt factori de plătit. Asta a făcut Portugalia de trei ani încoace. Ne-am onorat angajamentele. Politicile sociale, politicile de angajare nu pot fi privite doar din punct de vedere al costurilor. Trebuie să Uh, examinez reforma structurală a piețelor muncii și să asigure o mai bună justiție socială. Portugalia a trecut printr-un proces uriaș de ajustare socială care a dus la reforma pieței muncii, a administrației publice și în ciuda ce s-a spus deja aici, nu s-a concediat nici măcar un singur membru al administrației publice. Acum începem să vedem semne pozitive, indicatorii încep să crească și uh, șomajul uh, scade. În cadrul procesului, în timpul procesului de ajustare, rata șomajului a crescut la 18%, dar în acest moment rata șomajului în Portugalia este foarte similară cu cea din 2011, de la începutul procesului de ajustare, atunci de la momentul în care am cerut ajutor internațional. Sigur, cifra încă este foarte mare, dar totuși eh, reducerile pe care le-am eh, văzut eh, se datorează creierii de noi locuri de muncă. Sigur că am făcut tot ce putem ca să reducem efectele dureroase ale programului social prin stabilirea unui program de urgență socială, a cărei idee este că niciun cetățean portughez nu trebuie lăsat în urmă, dar luptăm pe de o parte cu datoriile și cu sărăcia pe de altă parte și e o aproape o misiune imposibilă. Portugalia a încercat să uh, lucreze într-un mod echilibrat, cu hotărâre și cu responsabilitate. Strategia 2020 este cu siguranță o oportunitate importantă pentru Portugalia. Noi credem că este o oportunitate pentru a avea soluții mai bune și mai sustenabile care să permită Portugaliei să fie competitivă, să investească în oameni, în antreprenoriat, în infrastructură și să aibă un model social mai bun. Este important să investim în uh, uh școlile profesionale, să ne asigurăm că oamenii au prima lor uh, slujbă și că uh, nu mai sunt șomeri. Uh, instruirea profesională, pregătirea profesională și împreună cu politicile de angajare pot lupta cu excluziunea socială și mai ales cu șomajul în rândul tinerilor. Trebuie să avem o Europa care este mai justă, mai umană și mai solidară. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Ion Sadrabic din Republica Cehă. Aveți cuvântul. Pane předsedající, dámy a pánové, já bych ještě se chtěl... Dámy președinte, dámy și domnilor, ca și antevorbitorii mei, aș vrea să mă refer la planul de investiții al Comisiei Europene, planul Juncker, pe care l-am uh, discutat uh, dimineață și pe care, despre care vorbim și acum. 315 de miliarde de euro ar trebui să fie investite, dar de fapt suma efectivă e 21 de miliarde și după aceea cumva un efect de multiplicare de 15. Uh, nimic, uh, nu știu, mă întreb dacă este realist și dacă este fezabil uh, un astfel de program planurile noastre sunt la fel de ambițioase în ce privește protecția mediului, de exemplu. Dacă ne uităm la impactul investițiilor asupra mediului, și aici avem uh, ținte foarte ambițioase, de susținere a surselor regenerabile de energie, de protejare a pe de altă parte, a drepturilor consumatorului și consumatorilor și drepturile angajaților. Uh, sunt obiective la fel de ambițioase. Toate aceste obiective ambițioase ne reduc gradul de competitivitate față de China, să spunem. Politicile noastre economice se bazează pe idei cum ar fi creșterea permanentă sau pe dreptul general la protecție socială. Și astăzi, și recent de altfel, am uh, auzit exprimate opinii foarte periculoase care sunt contrare tradițiilor noastre și anume că uh, datoriile Uh, nu trebuie neapărat plătite. Dacă negăm acest principiu, uh, facem un mare rău viitorului economiei uh, europene. Mulțumesc, spune doamna președinte, din moment ce doamna comisar Tyson nu a putut să ia parte la această ședință. Ne-a mai rămas ceva timp pentru intervenții. Deci mai putem avea o sesiune cash DI, cum se spune la Parlamentul European. Așadar, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu trebuie decât să ridicați mâna dacă doriți să interveniți. Elisa Ferreira. Elisa Ferreira. Thank you very much. I, I think... Uh, Mulțumesc foarte mult. Cred că discuția pe care o avem e foarte importantă și foarte relevantă, dar cred că ar trebui să avem grijă uh, cu utilizarea anumitor cuvinte. Și atrag atenția asupra acestui lucru pentru că în timpul crizei și după criză am avut uh, am tot folosit cuvinte cum ar fi reforme structurale sau ajustări uh, favorabile creșterii economice, strategie de ajustare și chiar și Agenda 2020, deci toți, toți acești termeni, fără să discutăm de fapt și conținutul lor. Deci dacă realmente vrem să avem un dialog, ar trebui să știm foarte clar ce înțelegem prin toate aceste cuvinte. Actualmente când vorbim despre UE 2020, vorbim adesea despre niște uh, gând, exprimări de gen gândire-dorință, pentru că e vorba de niște investiții care să stimuleze creșterea și criza, doar că nu există marja de manevră bugetară uh, ca să investești exact în aceste domenii și cu aceste scopuri. Și ce se întâmplă este că tot Continuăm să vorbim despre UE 2020, despre ajustare uh, favorabilă creșterii economice și așa mai departe. Și, de fapt, în uh, lumea reală, în viața reală, nu se lasă niciun fel de marge bugetară țărilor care ar trebui să facă acest proces. Așadar, ar trebui să avem mare grijă atunci când discutăm recomandările de țară, recomandările specifice de țară. Atunci când Comisia discută cu parlamentele naționale sau cu noi, cu Parlamentul European, conținutul acestor recomandări, să ne asigurăm că tot ce spunem, uh, că toate dorințele noastre pe care uneori le luăm drept uh, realitate, să aibă realmente un corespondent în cifrele reale. Așadar, dacă statele membre și-au ajustat deficitul tăind peste tot de la investiții, dacă au tăiat investițiile în cercetare și tehnologie și știință, dacă au tăiat investițiile în domeniul energiei curate, dacă au tăiat investițiile în educație, peste tot. Atunci, de unde, să, cum poți să mai continui să spui, da, vrem să facem o ajustare bazată pe agenda UE 2020? Deci dacă chiar vrem să fim serioși în discuția noastră, trebuie să avem grijă ce cuvinte folosim și să nu discutăm concepte pe care fiecare le înțelege într-un mod diferit. Și asta a fost doar un comentariu pe care vreau să îl uh, lansez pentru o viitoare discuție, pentru că avem nevoie de claritate. Trebuie să știm exact care este marja de manevră care este lăsată în termeni bugetari vorbind, după ajustare, pentru ca țările să poată să facă acest tip, aceste tipuri de investiții de care au nevoie. Și când vorbim nou plan de investiții, planul Juncker, uh, o să stimulăm convergența prin acest plan? Există vreun element care să ajute regiunile mai de, puțin dezvoltate ale Europei să progreseze prin acest fond sau mai degrabă fondul se va concentra pe proiecte mai puțin riscante, în țări mai puțin riscante și o să avem și mai multă divergență în loc de mai multă convergență după acest uh, efort. Acesta este comentariul pe care vreau să-l fac și vă mulțumesc că mi-ați permis să iau cuvântul. Mulțumesc. Nu mai sunt alte uh, intervenții, așadar. Ah, ba da, uh, domnul de la locul 99. Karel Fiedler, uh, Camera Deputaților din, par, uh, uh, din Cehia. Mnohokrát zaznělo. Mnohokrát zde bylo zmíněno. Dați-mi voie să reacționez la ceva ce s-a spus de multe ori în timpul zilei, și anume diferența crescândă între bogați și săraci. Este cu siguranță corect că investițiile ar trebui să meargă spre crearea de noi locuri de muncă. Dar mulți oameni din, mulți muncitori rămân foarte săraci și asta este un semnal foarte periculos și o veste foarte proastă pentru noi și pentru economiile noastre. Și dacă planul de investiții dorește să stimuleze creșterea și dezvoltarea și uh, dacă vrem să avem uh, creștere economică, asta nu înseamnă că rezolvăm neapărat și problema uh, diferenței între bogați și săraci. Această, această prăpastie va fi chiar și mai mare și asta nu se poate numi progres. Ce vreau să spun este așadar că nu putem să ne concentrăm doar pe creștere economică, trebuie să ne concentrăm și pe un anumit standard de viață pentru cei care muncesc și nu sunt singurul care spune acest lucru. Mulți au mai spus acest lucru înaintea mea. Repet, creșterea e un lucru bun, dar haideți să evităm polarizările sociale. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. A fost o zi lungă și interesantă și aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Iar acum îi voi da cuvântul domnului Gualtieri, președintele Comisiei uh, Econ din Parlamentul European, care va prezenta concluziile uh, sale în legătură cu discuția de astăzi. Aveți cuvântul. Marita, indeed, I think we have... Mulțumesc. Cred că am avut într-adevăr o zi foarte fructoasă în prima zi a discuțiilor interparlamentare și cred că suntem în fine în măsură să considerăm că s-a încheiat o lungă dezbatere metodologică pe care am avut-o de multe ori și anume de ce e nevoie de cooperare interparlamentară, cum să funcționeze, ce poate să da și ce nu, și să se concentreze pe fondul problemei, pe subiectul hotărât să-l discutăm astăzi, de o importanță deosebită și cu interconexiuni. Semestrul european, strategia OE 2020, simplificarea, dacă strategia de politică economică propusă de Comisie pentru 2015 este cea mai potrivită. În al doilea rând, dacă e coerentă cu obiectivele îndelungate și dacă trebuie să revizuim, ținând cont de situația actuală a obiectivelor îndelungate, strategia în orizontului 2020 și, în fine, dacă instrumentele de guvernanță sunt adecvate ca să avem o politică economică eficace. Să avem ce a numit domnul Juncker așa, acel guvern sau guvernare economică, așa a prezentat din perspectiva Comisiei. Sunt cu adevărat aspecte cruciale cu interconexiuni foarte puternice și eu cred că, în mod clar, nu suntem aici ca să avem puncte unanime de vedere, deci e clar că avem puncte de vedere diferite în legătură cu multe lucruri, dar e mai dificil să avem puncte de vedere diferite în legătură cu fapte și unele fapte și cifre sunt foarte clare. Unele fapte au fost prezentate de vicepreședintele Katainen, nu îndeplinim multe dintre țintele strategiei UE 2020, mai ales în domeniul ocupării forței de muncă, cercetării, dezvoltării, reducerii sărăciei. Deci pe aceste ținte nu le vom îndeplini. În al doilea rând, și nu trebuie să mai reamintești cifre în legătură cu șomajul, cu discrepanțele sau lacunele de investiții cuantificate clar de Comisie 15% de reducere a investițiilor între 2008 și 2014. Știm cât de tristă e comparația între rata șomajului de la noi și cea din Japonia sau SUA și mai știm că urmăm linia PIB-ului, a evoluției PIB-ului după criza globală și vedem că suntem în paralel cu SUA până în 2011 și apoi am început să avem linii divergente. Noi cu a doua recesiune. Și aici am început să avem divergența unii dintre noi și cred că această divergență e o recesiune autoprovocată. Pentru că n-am folosit mixul adecvat de politici din 2011 și am început să ne îndepărtăm de tendința din alte țări. Deci n-am putut cădea de acord în legătură cu modul sau motivul pentru care anumite elemente din mixul de politici economice n-a fost adecvat, dar cred că nu putem nega că rezultatul acesta făcut e prost, țintele nu au fost atinse și trebuie reevaluat mixul de politici. Asta și prezenta și încearcă Comisia. Și noi, ca parlamentari, în primul rând, cred că trebuie să fim conștienți de ce ne-a spus domnul Juncker, că a venit la noi și ne-a spus, noi suntem guvernul. Eu nu vreau să vorbesc despre guvernanță. Ce e guvernanță? Eu vorbesc despre un guvern sau o guvernare. E un guvern economic și ar trebui să încercăm să reducem cifrele, acronimele, să fie totul cât mai simplu și a încercat să ne prezinte ce era în analiza economică anuală a creșterii, o propunere economică și noi ca parlamentari trebuie acum să armonizăm această propunere, să reacționăm la ea. Propunerea e simplă. După părerea mea, s-a introdus o schimbare față de trecut. Nu e suficient, nu e cea adecvată, dar suntem în fața unei comisii aleasă altfel decât cel din trecut, care vine aici și ne spune, noi suntem guvernul și o să vă prezentăm o propunere de politică economică. Celebrul triunghi. Mai întâi, planul de investiții, pentru că am identificat ca fiind prioritate această lacună de investiție, e ceva nou. În al doilea rând, trebuie să accelerăm reformele structurale și, de asemenea, să urmărim o consolidare fiscală mai prietenoasă față de creștere și ca element de reformă structurală și de consolidare fiscală care par din nou pentru prima dată cu recunoaștere care a fost uh, deficitul de capacitate de a ține cont de dimensiunea socială în implementarea politicii economice europene. Aceasta e propunerea de politică Întâi trebuie să recunoaștem că pare să aibă un nivel de coerență și capacitate de a fi recunoscută și descrisă în câteva rânduri, ceea ce e o condiție prealabilă a unei linii de politică. Dacă e nevoie de 10 pagini, de descriere nu e linie de politică. Dacă o poți concentra în trei cuvinte, poate că e ceva. Și desigur că poți să fii de acord sau nu eu privesc uh, pozitiv această evoluție și aș vrea, foarte pe scurt, pe baza ce am auzit și ce am discutat astăzi, să fac niște comentarii în legătură cu aceste trei elemente. Uh, of the, of the trialogue, of... Din uh, dialog și din triunghi și cum putem coopera să facem strategia mai eficace. Pentru că acesta e rolul nostru, nu e doar rolul de a comenta, nu suntem doar observatori și suntem economiști sau ziariști, suntem parlamentari. Trebuie să ne exercităm suveranitatea și rolul și cred că rolul nostru și majoritatea suntem poate de acord să încercăm să facem strategia să funcționeze, să fie mai coerentă, mai eficace, cât mai coerentă, alții o să se opună și o să încerce să prezinte strategii alternative pentru alegători la alegerile următoare. Și ce putem face ca să încercăm să facem strategia să funcționeze? Prima parte a triunghiului, planul de investiții. O să discutăm mâine, deci nu o să spun acum prea multe amănunte, dar în mod clar văd două elemente în legătură cu care să încercăm să cooperăm Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Noi ne vom ocupa de regulamentul de înființare a fondului și cred că, într-adevăr, ar trebui să încercăm să consolidăm responsabilitatea democratică, un element uh, indispensabil. Putem să ne asumăm un angajament cu colegii și colegele să încercăm să există o mai mare responsabilitate a acestui plan și, desigur, să ne ocupăm și de alte chestiuni sensibile, cum ar fi cea a echilibrului geografic, care e complicat. Pentru că nu putem împărți cu o formulă de la țară la țară și în același timp să încercăm să asigurăm că un echilibru geografic va fi urmărit și realizat, prioritizând și investițiile cu adevărat paneuropene și, de fapt, e un echilibru care ar mări șansele unei implicări mai mari a statelor membre în fond. Primul lucru, cred, pe care putem să vă promitem că vom încerca să-l facem este să fie ceva cât mai responsabil și echilibrat ca plan la nivelul Uniunii. Pe de altă parte, vă solicităm să le spuneți guvernelor să investească în acest uh, fond european uh, EFSI nu doar să obțină noi bani la buget, desigur că vom discuta de unde să vină, asta mai mult la Comisia de Buget e sarcina, dar de asemenea <clears throat> să fie și niște bani naționali, ținând cont de faptul că acum acei bani nu vor fi socritiți la procedura de deficit și îndatorare, ceea ce e o mare îmbunătățire. Cred că acesta e genul de discuție extrem de utilă pe care să o avem mâine și în mod concret cum să îmbunătățim acest plan. Și apoi al doilea element care știu că e mai dificil sau în legătură cu care să cădem de acord, consolidarea fiscală prietenoasă față de creștere, Personal, cred că un lucru important și trebuie recunoscut, și anume că dacă nu e ceva prietenos față de creștere, consolidarea fiscală pur și simplu nu are loc. Se mărește îndatorarea și deficitul. Acest concept e crucial, dar trebuie să nu uităm că e o formulă pe care o cunoaștem foarte bine. Problema este dacă, de fapt, poate pentru prima dată promova o consolidare fiscală cu adevărat uh, prietenoasă față de creștere. Și aici o veste importantă în comunicarea aceasta, o mai mare adaptare. Cred că e foarte greu pentru orice economist din lume să nu vadă că există un element în acest sens în uh, a existat un element ciclic și acum trebuie să introducem un element anticiclic și e important să reamintim că comunicarea prin flexibilitatea nu schimbă regulile, pur și simplu modul de implementare a ce e cuprins în reguli și aș putea să spun, răspunzându-i colegului din Bundestag, care a făcut un avertisment împotriva oricărei încălcări a regulilor, că neaplicarea regulilor e și ea o încălcare a regulilor. Pentru că dacă avem o regulă care spune că dacă avem reforme structurale, putem permite devieri temporare de la obiectivele pe termen mediu pentru a încuraja reformele structurale și nu aplicăm acest articol 5 din regulament, care nu s-a aplicat niciodată până acum, de ani și ani încoace. Deci poate că, de fapt, încălcăm regulile, pentru că dacă încălcăm legislația, deci noi salutăm faptul că, în fine, Comisia poate va încerca să aplice regula complet și să nu uită de unele părți ale regulii, ca să nu avem nu o aplicare simplă automată a unei matrici, ci ce ar trebui să fie guvernul economic în ce am văzut, după cum a spus domnul Juncker. Deci cred că cele două elemente, acea adaptare și comunicarea privind flexibilitatea, noua clauză privind flexibilitatea și cea privind reformele structurale sunt de fapt importante pentru a avea această consolidare fiscală prietenoasă față de creștere. Desigur că unele elemente rămân deschise și sunt de acord cu colegii care spun de ce să nu aplicăm uh, în partea potrivită. Cred că pe plan legal e posibil clauza de investiții să se aplice acelui element corectiv în mai multe țări și nu doar într-o parte a lor și desigur că ar fi foarte important să vedem cum să încurajăm investiții productive și să contribuim și la o configurare a bugetului pentru anul viitor, a bugetului național, care să utilizeze cât mai bine această clauză pentru a avea bugetul național concentrat pe investiții și în același timp uh, capabil să atingă obiectivul responsabilității fiscale. Și, de asemenea, și în fine, elementul de reformă structurală. Cred că această comunicare a deschis posibilitatea de a evita riscul pe care l-am avut ca parlamentar, riscul legat de contracte și anume de a rezolva problema dificilă a echilibrului just între convergență și însușire într-un mod care să fie scurt-circuitat dimensiunea parlamentară. E nevoie de o mai mare convergență și salut sugestia domnului Sarazin. Suntem de acord cu multe elemente în acest domeniu în legătură cu modul în care recomandările specifice pe țară pot fi în același timp mai obligatorii și mai democratice și cu o diviziune a competențelor clară între nivelul european și cel național. Cred că democrația și legitimitatea parlamentară în legătură cu reformele este elementul crucial pentru a ajunge la echilibrul adecvat între o convergență și coordonare intensificată de care avem nevoie pe de-o parte și în același timp o garanție a proprietății însușirii, pentru că altfel nu o să avem niciodată reforme și desigur că mai e și dezbatere în legătură cu ce e reforma structurală. E dezbatere importantă și salut faptul că în comunicarea prin flexibilitate există o lărgire a conceptului de reformă și în domeniul ocupării forței de muncă, de reforma e văzută nu doar ca una care permite să se economisească bani de la buget. Cred că discutăm ce reforma structurală, e o dezbatere importante pe care să ne concentrăm pe viitor. Și în fine, și chiar ajung la concluzie, am auzit multe comentarii utile în legătură cu modul în care să legăm această dezbatere, instrumentul pe care îl avem și strategia de politică economică să corespundă cu cea pe termen delungat, cu UE 2020. Sunt de acord cu multe dintre sugestiile făcute de senatorul Guerrieri în legătură cu modul în care am putea face o apropiere a UE 2020 și a semestrului privind politica economică. E important să evităm ca cele două lucruri să fie cu totul separate și, prin urmare, desigur că asta înseamnă să ne gândim la conținut, la guvernanță, la multe elemente și personal. Nu suntem de acord ce am auzit acest lucru. Eu consider că e înțelept Comisia oarecum a pus deoparte acea revizuire, pentru că ar fi fost doar un exercițiu de birocratic. Acum edificăm primele elemente, primele cărămizele noi strategii economice și sper că ne va ajuta să nu omorâm redresarea economică a doua oară și acum că trebuie să ne concentrăm pe promovarea strategiei, pe reformularea strategiei UE 2020, care s-ar putea face mai bine dacă s-ar face pe baza activității noastre de aici. Cred așadar că am avut o discuție foarte fructoasă. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și contribuții. Seara aceasta la ora 7, domnul comisar uh, Moscovici va participa la cina noastră cu domnul Schulz, cu președintele Parlamentului Leton și mâine în baza conferinței articolului 13, dar tot în cadrul mai larg al săptămânii parlamentare, tema a doua zi a întâlnirii interparlamentare care se va concentra pe alte subiecte. Vă mulțumesc așadar pentru contribuție. Ne revedem la cină și apoi mâine pentru a doua zi. Mulțumesc!